al competenței uh, în prima instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a Uniunii Europene. Maghia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Uh, nu este prima oară când uh, Parlamentul se ocupă cu această problemă a Curții de Justiție în cadrul acestei legislaturi. După cum știți, de câțiva ani, Curtea de la Luxemburg și mai ales Tribunalul de Primă Instanță se găsesc într-o situație dificilă din cauza creșterii constante a numărului de cazuri. Numărul de dosare a crescut uh, de la 398 în 2000 uh, uh, la peste 900, 912 în 2014. În fiecare an crește numărul de cazuri și prevederea de a rezolva cazurile într-un termen rezonabil a fost introdusă deja și, uh, din păcate, ea nu poate fi respectată. 27 de milioane de euro au fost plătiți uh, ca despăgubiri pentru că nu s-a putut respecta un termen rezonabil. De aceea am votat pe 28 octombrie 2015 uh, propunerea Consiliului care consta în a crește numărul de judecători la tribunal ca să se ajungă la doi, câte doi judecători pe stat membru, să abolim Tribunalul Funcției Publice și să includem acești judecători din fostul Tribunal al Funcției Publice în uh, Curtea de Prima Instanță. Regulamentul pe care ne pregătim să-l adoptăm este a doua etapă, practic implementarea, executarea acestei decizii are drept obiectiv transferarea judecătorilor din Tribunalul Funcției Publice și pe cale de consecință a tuturor cazurilor care sunt judecate de această curte către Tribunalul de Primă Instanță. Noi, Parlamentul, am vegheat la a conserva o coerență, la păstrarea coerenței acestui transfer și la garantarea securității uh, juridice a cazurilor care sunt acum judecate de Tribunalul Funcției Publice. Uh, cazurile au fost transferate în, starea, în stadiul în care se află și se vor supune în continuare aceleași proceduri. Sperăm că această reorganizare va crește eficacitatea și calitatea uh, actului uh, judecătoresc nu vrem doar să garantăm cetățenilor noștri o justiție mai rapidă, dar în același timp vrem să garantăm și o justiție de mare calitate. Iată de ce este util să reamintim că pledăm pentru ca mai multe cazuri să fie tratate, examinate de o cameră compusă din 5 în loc de 3 judecători și de asemenea dorim ca tribunalul să organizeze camere specializate, complete specializate. Și țin să reamintesc uh, statelor membre că Parlamentul European a votat explicit pentru paritatea bărbați-femei în cadrul uh, funcției uh, judecătorești și astăzi vrem să reamintim statelor membre că trebuie să vegheze la respectul acestei parități în nominalizările care vor fi făcute. Domnule președinte, voi fi sinceră. Soluția pe care am, la care am ajuns nu este cea mai bună. Regret că statele membre n-au reușit să se pună de acord pe o creștere mai importantă a numărului de judecători și uh, asupra unui sistem de rotație. Dar uh, confruntându-ne cu inflexibilitatea Consiliului, Parlamentul a înțeles să-și asume responsabilitățile. Justiția europeană este în dificultate, trebuie să o protejăm, trebuie să o apărăm și să-i dăm mijloacele de a funcționa. Este vorba de a asigura un spațiu de justiție în Uniunea Europeană. Acest lucru este esențial pentru o democrație. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc, doamna Delvo și uh, acum așteptăm ajungerea comisarului Avramopoulos. Iată-l, bună seara, bine ați venit, intră în sală și până atunci vom asculta opinia doamnei Hubner, președinta AFCO, Comisia de Afaceri Constituționale. President. Mulțumesc, domnule președinte. După ce a intrat în uh, vigoare tratatul de la Lisabona, orice modificare a statutului tribunalului trebuie să se facă după procedura legislativă ordinară. Și propunerea de astăzi uh, face față uh, acestor nevoi imediate ale tribunalului și merge dincolo de ideea de a întări eficiența sistemului de justiție european și într-o manieră durabilă Cred că adoptarea aceasta va reduce uh, durata procedurilor la tribunalul de primă instanță și mm, Uniunea nu se va găsi în situația că își încalcă propriile prevederi și că încalcă drepturile fundamentale, mai ales în cazuri în care trebuie să dea o hotărâre rapidă. Curtea de Justiție va răspunde de asigurarea înțelegerii și interpretării uniforme a alegerilor pentru a simplifica structura judiciară a Uniunii și pentru a promova consecvență în cazuistică și în jurisprudență. Parlamentul European trebuie să susțină această propunere pentru a permite uh, sistemului uh, de justiție din Europa să funcționeze mai bine. Mulțumesc, doamna Hubner, și acum are cuvântul domnul comisar Avramopoulos. glielo concediamo un minuto Allora, il chiede... Bun, domnul comisar cere să intervină în scurt timp. Prin urmare, noi putem începe dezbaterea cu domnul Ziefca în numele PPE. Ascultăm pozițiile grupurilor politice. Aveți două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Ne apropiem de finele cele de-a doua etape a reformei Curții Europene de Justiție. Este o dezbatere politică referitoare la nevoia de a efectua o astfel de reformă. Dezbaterea am început anul trecut și acum este o consecință a reformelor pe care le-am efectuat. Este o continuare, practic, necesară a ceea ce am făcut deja, inclusiv, inclusiv Tribunalul Funcției Publice. nu vom avea noi judecători din uh, Tribunalul General, ci vor fi uh, preluați din judecătorii existenți. Deci nu vor exista costuri suplimentare, însă avantaje vor exista. Vreau să subliniez că judecătorii din Tribunalul funcție publice se ocupă de chestiuni care țin de personal, nicio altă chestiune nu poate fi instrumentată de ei și acei judecători uh, nu au foarte multe cazuri pendente. Schimbările pe care le implementăm acum, în a doua etapă a reformei, ne vor permite, în primul rând, să trecem cazurile referitoare la personal la tribunalul de primă instanță, deci aici nu există riscuri, toate cazurile vor fi examinate în mod corespunzător și judecătorii care nu se ocupă de cazuri referitoare la personal vor putea să instrumenteze alte cazuri, lucru care înainte era imposibil. Reforma este evident necesară, așa cum ne-a spus și doamna Hübner. Este o reformă care va îmbunătăți calitatea sistemului judiciar european și aș vrea să fac apel la curte și la alte instituții pentru a-și aminti că instituția este foarte importantă pentru noi toți și că reforma va fi evolua, evaluată și de alții, pentru că există și mulți oponenți. Sper că această clauză de revizuire inclusă în regulament va forța, îi va forța pe toți să evalueze funcția acestui tribunal, astfel încât peste câțiva ani să putem spune dacă am făcut alegerea corectă, dacă am luat decizii corecte. Eu cred că vor fi corecte. Pentru grupul SND, doamna Regner, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. În această reformă este vorba de o chestiune, de o reformă de natură tehnică. Este cea de-a patra reformă a curții, uh, un follow-up după raportul Marinio, care, după cum știm, a crescut numărul judecătorilor de la 20 la 56, astfel încât fiecare stat membru să poată să uh, numească doi judecători. La momentul respectiv, condiția era ca Tribunalul Funcției Publice să fie desfințat și cauzele pendinte înaintea sa să fie transferate transferate tribunalului. Acum dispozițiile sunt mai clare și toate chestiunile care țin de curți speciale, de tribunale speciale, uh, sunt abrogate pentru că nu mai există tribunale speciale. De asemenea, trebuie uh, reorganizat intern tribunalul, ceea ce este salutar. De aceea, pentru mine este foarte important că raportul doamnei Delvaux clarifică faptul că o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în rândul judecătorilor trebuie să uh, aibă prioritate. Și în raportul uh, trecut am făcut acest lucru o condiție, deci am cerut să se ia în considerare echilibrul de gen atunci când se numesc judecătorii și la nivel național lucrurile funcționează deja, uh, tribunalele sunt uh, um, paritare și îmi doresc același lucru la nivel european. Mulțumesc, Evelyn. Per il gruppo... Domnul Giambaschi, pentru grupul ECR, să vă rog, areți cuvântul un minut. Напълно съм съгласен с необходимостта Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate domnule comisar. Sunt întru totul de acord cu necesitatea reformei Curții Europene de Justiție. E momentul să elaborăm acest raport, pentru că deja de mult timp observăm necesitatea unui compromis între toate grupurile politice. Totuși, ar trebui să nu uităm că acest compromis a fost uh, uh, încheiat prin uh, mărirea numărului de judecători. Această modificare duce la creșterea costurilor uh, operaționale uh, undeva la 20 de milioane, care bani vor trebui plătiți din buzunarul contribuabililor. Și nu există dovezi suficiente cum că uh, Uh, această decizie a fost una justificată. În același timp să nu uităm domeniul de aplicare, costurile și consecințele. Mulțumesc. Domnul Mariniu Pinto, două minute. În numele ALDE. Cum se diz în Portugal, o que nasce torto, tarde ou nunca... Ceea ce spunem noi în Portugalia este că dacă ceva s-a născut strâmb, niciodată, niciodată nu se va îndrepta. Și asta se vede de la bun început. A existat o lipsă de transparență în statisticile oferite de curte, pe parcursul întregului proces și am văzut că toate statisticile legate de întârzierile în uh, proces au fost netransparente de la bun început. Am văzut o abordare deliberată din partea Curții Europene de Justiție să pună piedici în calea accesului Parlamentului European la informații și, uh, de fapt, chiar au încercat să împiedice uh, mulți deputați să voteze conform conștiinței proprii. Înțelegem că dacă ai uh, curți mai eficiente uh, și justiția va fi mai eficientă. Dar deocamdată avem o lipsă de flexibilitate și această nouă inițiativă legislativă nu va ajuta situația. Propunerea Curții Europene de Justiție, care a fost uh, adoptată de acest Parlament se bazează pe o minciună uriașă. Numărul de cazuri pendente a fost deja, e, tind spre zero, pentru că cazurile au fost deja rezolvate și totuși se propune dublarea numărului de judecători care practic nu au de lucru și nu au suficiente cazuri, suficiente spețe ca să se uh, distribuie între judecătorii deja existenți. Numărul de spețe care au compărut în fața curții recent a fost, din, a fost mult mai mic decât uh, cel al cazurilor care au fost rezolvate pe aceeași perioadă de timp în trecut. Tribunalul Funcției Publice, care era bine cunoscut pentru calitatea excelentă a actului de justiție și care avea un echilibru între cost și beneficii, acum va fi abolit și înlocuit de un sistem care uh, va presupune costuri uh, exorbitante plătite de contribuabilii europeni și multe dintre țările implicate uh, suferă deja de măsuri de austeritate dure. Asta este una din consecințele îngrozitoare uh, ale unui lucru care a început, cum spuneam, foarte rău și va duce la rezultate foarte proaste. Din păcate, asta este o strategie comună în Uniunea Europeană. Verdi, Mulțumesc, doamna Ocland, în numele versilor un minut și jumătate. Domnule președinte, transferul de jurisdicție în disputele referitoare la funcționarii publici este parte a unei reforme necesare pentru Curtea de Justiție. Funcționarea și eficiența sistemului judiciar european este esențială pentru întreaga legislație europeană și de aceea Parlamentul se ocupă de acest subiect, deși există multe critici Parlamentul deocamdată a sprijinit reforma curții și și-a uh, respectat promisiunile față de curte și față de Consiliu, dar statele membre trebuie să facă același lucru și mă refer la cele spuse de colegi. În octombrie, Consiliul și Parlamentul au emis o declarație comună în care spuneau că la finele procesului de reformă, pentru a ajunge la egalitate între bărbați și femei, statele membre în măsura posibilului, trebuie să numească femei judecător pentru a garanta o prezență egală, o egalitate de gen în instanțele europeană. Domnule președinte, sunt convinsă că fiecare stat uh, membru UE are judecători talentați, atât femei cât și bărbați, și eu mă voi asigura că acest Parlament va reaminti Consiliului de promisiunea pe care pare să o fi încălcat. Din partea grupului FDD, doamna Ferrara, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Este în NLA Act uh, a ceva ce chiar și doamna Delvo a numit o reformă controversată a Curții de Justiție. În octombrie anul trecut, Parlamentul a acceptat dublarea numărului de judecători ai Tribunalului de Primă Instanță trecând de la 28 la 56. Parlamentul acum încearcă să aprobe eliminarea Tribunalului Funcției Publice. O decizie care, din punct de vedere constituțional, este pusă sub semnul întrebării de uh, specialiști în domeniu. Aș vrea să spun foarte clar, dincolo de risipa de resurse publice, dincolo de considerentele negative pe baza efectelor reformei, ni se pare și de discutat faptul că uh, puterea legiuitorului de a crea noi tribunale include și puterea de a le elimina, modificând astfel o arhitectură judiciară Uh, cu un caracter constituțional care se regăsește ca atare în tratatele de bază. Noi credem în statul de drept și, prin urmare, nu putem aproba o reformă care ignoră tratatele. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Maier din partea grupului NF. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Tribunalele, așa cum știm, se supun în democrația parlamentară uh, unor reglementări foarte sensibile și acest lucru se aplică și în ceea ce privește numirea judecătorilor și mai ales dacă politica are un uh, cuvânt de spus. Oamenii au dreptul la proceduri rapide și la decizii corecte. Și eu știu din multe rapoarte personale, uh, munca judecătorilor a crescut uh, foarte mult la tribunal. Procedura însă este cea care mă deranjează, nu creșterea numărului judecătorilor. S-au cerut 12 judecători suplimentari de către curte, dar ce facem acum? Hotărâm 28 de judecători suplimentari. Ce se întâmplă cu cei 16 de care nu e nevoie? Merg la plimbare în următorii ani și cine plătește toată povestea? Aceste chestiuni rămân întotdeauna neclarificate. Și pentru mine ce mai este foarte important este um, faptul că acești judecători ar trebui să fie numiți în mod obiectiv, nu politic. Din păcate, acest lucru nu prea se întâmplă. Mulțumesc, doamna Esta Sferagut. Urmează, dar nu o văd în sală. Așa de trecem la următorul orator, domnul Coferati. Un minut și jumătate. Signor comisar. Domnule comisar, cu câteva luni în urmă am prezentat aici, într-o dezbatere referitoare la uh, dublarea numărului de judecători, spre uluirea mea, din motive care au fost mm, enumerate aici de alți colegi, uh, am spus deci că dispoziția respectivă nu era fundamentată, nu existau motive obiective și riscă să se transforme într-o dezarticulare a unei structuri extrem de sensibile și importante pentru instituțiile europene. Colega Delvo a făcut o muncă prețioasă, importantă, pentru a rezolva unele dintre problemele ușor de prevăzut. E foarte important acum să ne asigurăm că Tribunalul Funcției Publice, care va fi absorbit în restul instanței și care, pe durata acestor ani, a ajuns la niște competențe extrem de importante, să nu piardă aceste competențe. Pentru că dacă da, dincolo de pierdere, o să avem și aceste daune. În ceea ce privește subiectul menționat în mod repetat de recunoașterea rolului femeilor în această activitate, și anume egalitatea de gen, pentru realizarea următoarei structuri, bunele intenții nu sunt suficiente. Trebuie să existe niște limite, niște cerințe obligatorii. Trebuie să vorbim despre valorificarea muncii femeilor și necesitatea prezenței femeilor, dar dacă ne limităm la asta, nu o să fie rezultate concrete. Dacă subiectul este unul menționat, dar nu se concretizează, eu cred că își va pierde din valoare și credibilitate în ochii cetățenilor europeani. Din acest motiv, cred că cotele sunt obligatorii și trebuie să fie introduse în implementarea normei. Mulțumim domnului Comeferati. Are acum cuvântul un minut domnului Azdovski. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Absorpția Tribunalului Funcției Publice de către Curtea uh, Europeană de Justiție face parte, practic, din plan asimilarea acestei instituții. Dar vreau să spun că această scurtă dezbatere, care deja a început să, uh, a început să aibă loc de câteva minute, demonstrează că trebuie să ne uităm și să ne gândim și la metodologia implementării acestei reforme. S-au menționat deja mai multe argumente legate de criticile împotriva întregului proces de reformă din interior și din interiorul Curții Europene de Justiție, pentru că chiar judecătorii au anumite îndoieli. Am vorbit de asemenea de costurile reformei și, nu în cele din urmă, totul ar trebui să aibă loc în cazul dezbaterii legate de eficiența Curții Europene de Justiție, disponibilitatea sa, deschiderea sa și eficiența deciziilor luate. După ce am ascultat pe colegii care reprezintă diversele grupuri politice, eu aș opta pentru încă o idee la care ar trebui să ne gândim uh, înainte de a decide prin vot. Este un subiect prea delicat pentru a ne pripi. Un, și este nevoie de un acord al tuturor grupurilor în acest caz. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Butone, un minut. Domnule președinte, stimați colegi, iată-ne la finele cele de-a patra reforme a Curții de Justiție, eliminarea Tribunalului Funcției Publice. Acesta, ca și creșterea numărului de judecători la tribunal, s-a desfășurat în mod irresponsabil și scandalos, fără o analiză articolului 257 din tratat fără un studiu de impact, fără o, un studiu al costurilor, a consecințelor asupra altor jurisdicții. Nu s-a făcut nimic din toate aceste lucruri. Uniunea Europeană uh, nu poate să-și permită cheltuieli inutile, având în vedere că există austeritate în toate țările. Știm care sunt prețurile plătite și am constatat asta și în rândul judecătorilor și funcționarilor care n-au fost consultați. Continuați așa. În fiecare zi, compatriații noștri descoperă care este adevăratul chip al Uniunii Europene. Importantă nu este căderea, ci aterizarea și a dumneavoastră va fi dureroasă. Primăvara popoarelor europene se apropie. Mulțumesc, domnul Pospisil, un minut jumate pane předsedající já jsem eh, na podzim minulého roku. Mulțumesc, domnule președinte. În toamna anului trecut, atunci când am dezbătut această reformă a Curții Europene de Justiție, am spus foarte clar că nu există niciun motiv pentru dublarea numărului de judecători. A fost o decizie politică și eu nu am votat în favoarea ei. E adevărat că cuantumul muncii este tot mai mare la Curtea de Justiție, dar nu este suficient pentru a justifica dublarea numărului de judecători de la 28 la 56. Uh, acest lucru este clar pentru toată lumea care are cunoștință despre cum se lucrează în curți. Eu am astfel de experiență în Republica Cehă. Poți să adaugi câțiva judecători, dar nu se poate dubla numărul lor. Totuși, cu toate că eu nu am fost de acord, acest lucru s-a întâmplat. Dacă tot am făcut-o, cred că e bine să încheiem această reformă, desfințând Tribunalul Funcției Publice și transferând uh, cauzele uh, pe rolul acestuia către Tribunalul, către tribunalul de primă instanță pentru că i-am dublat numărul de judecători, chiar dacă um, agenda sa rămâne

paritatea de gen cerută de parlamentul european trebuie respectată pentru că în definitiv deciziile luate în comun contribuie și ele la buna funcționare a justiției europene. domnule președinte Mulțumesc, domnul Marias, acum minut. Stimate domnule președinte, vorbim aici despre absorbția în instanța generală a competențelor unui tribunal care se ocupă de uh, Uh, divergențele dintre Uniune și cetățenii săi. S-a hotărât să existe 56 de judecători în Tribunalul General, deci fiecare stat membru poate numi doi astfel de judecători. De asemenea, Tribunalul Funcției Publice va fi eliminat. Am văzut o sugestie de creștere a numărului de judecători la 47 cei șapte judecători care vor fi, eh, care sunt acum în instanță, vor fi pierduți. Între 2000 și 2010 am avut o creștere de 65% a cazurilor care au ajuns în fața Tribunalului General și la finele lui 2010 1300 de cazuri erau încă pendinte. În momentul de față, numărul judecătorului a crescut la 56, 2 per stat membru, pentru a putea rezolva problema creșterii volumului de muncă în Tribunalul General. Mulțumesc, Ivan Iacovcici, acum. A Volta, uh, coherentnost, pravna zaštita građana, eficasnost. Mulțumesc. Coerența, protecția juridică a cetățenilor, eficiența, toate acestea sunt valori și principii care au fost menționate în raport. Însă, aș dori să spun următoarele. Eu am anumite rezerve nu sunt într totul sigur că această reformă va da rezultatele pe care le dorim. De asemenea, nu sunt sigur că va fi acceptată cu mare entuziasm peste tot. Această dezbatere, de fapt, ne arată că sunt probleme serioase care trebuie analizate și uh, sugestii care ar trebui să fie luate în considerare. Eu sunt pentru reformă, dar cred că trebuie să fie pusă în aplicare treptat. Dacă nu o aplicăm treptat, atunci vom ajunge în situația în care raportul va fi puternic criticat de către public. Eu sunt pentru reformă, dar cred că trebuie să fie pusă în aplicare treptat și dacă decidem să o facem și dacă chiar adoptăm această decizie, trebuie să existe doi judecători pentru fiecare stat membru, atunci și calitatea de gen trebuie respectată. Mulțumesc. Tu. Mulțumesc, se încheie aici procedura intervențiilor spontane și dezbaterele. Mulțumim domnului comisar Avramopoulos pentru că a participat și a ascultat întreaga dezbatere și că ne-a oferit informații. Domnul comisar ne-a spus că nu dorește să intervină în această dezbatere și că se bazează, așa cum a fost spus de mai multe ori, pe o propunere a Curții de Justiție. Prin urmare, doamna raportor are cuvântul. Doamna Delvo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-a spus totul în această dezbatere. E peste o a doua oară în șase luni că o discutăm. Pozițiile membrilor nu s-au modificat. Prin urmare, aș vrea să închei spunând că eu, în, pentru mine, justiția extrem este extrem de importantă. Toate tribunalele, inclusiv uh, Curtea de Justiție Europeană și îmi doresc să fie mai bine organizată, să se organizeze mai bine singură pentru a deservi justiția europeană. Și vreau să vă reamintesc încă o dată să reamintesc statelor membre uh, să fie foarte atente cu egalitatea de gen în cazul numirii judecătorilor. Atât. Mulțumesc, domnule judecători. Mulțumim, domnului Delvo. Discuția pe acest punct